ani, sunteți o fată, nu știți ce vă așteaptă. Într-o zi sunteți chemată. Sunteți... Uh, sunteți luată cu forța. Sunteți uh, țintuită locului și vi se smulge clitorisul. Sunt sute de femei care au fost uh, victime ale acestei crime îngrozitoare și de multe ori e vor, era vorba de fete de mai puțin de 15 ani. Acest obicei barbar nu poate fi justificat nici de tradiție, nici de cultură, nici de religie. Eu voi sprijini Comisia în lupta ei împotriva mutilării genitale feminine. În fiecare an uh, constatăm că există sute de fete care sunt victime ale acestei practici. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să intervină cu cât mai repede, cu atât mai bine. Are cuvântul domnul Hölveni din partea PPE. E vorba de o practică barbară. S-au spus deja atât de multe. Cred că, înainte de toate, trebuie să vorbim uh, despre cât de importantă este prevenția aici. clipă, domnule Hölveni. Se pare că există probleme cu interpretarea. Da, puteți să începeți de la început. Nicio problemă. Sper că da, de data aceasta să funcționeze interpretarea. Dragi colegi și colegi, vreau să vă spun că e vorba de o practică neobișnuit de barbară. Am vorbit deja destul despre ea astăzi, dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce putem face la capitolul prevenție. Cred că doamna Canco a venit cu o inițiativă foarte bună. Am uh, avut onoarea să salutăm uh, aici alături de noi tinere fete din Kenya și am asistat la un dialog între generații. Doar în Africa cifrele sunt șocante. Foarte multe fete cu vârste sub 14 ani au devenit victime ale acestei practici. Cred că trebuie să facem foarte multe prin dialogul cu Africa, prin cooperarea cu ea și trebuie, înainte de toate, să protejăm acele fete și femei care sunt cele mai expuse acestei practici. E o practică care nu poate fi justificată prin religie și cred că trebuie să facem multe și la capitolul învățământ pentru ca situația fetelor să se îmbunătățească. UNESCO a colectat date conform cărora foarte multe fete din Africa nu au acces la învățământ, la educație. Iată de ce trebuie să schimbăm realitatea și să cooperăm cu instituțiile religioase. Domnul Polčak. Ke svým kolegům, kteří dnes, dnes hovořili, eh, mrzačení ženských pohlavních Mulțumesc. Sunt de partea colegilor care au vorbit înaintea mea. FGM este, uh, MGF este o practică barbară, este o crimă, nu uh, există nicio justificare culturală care să stea în picioare. Este o crimă și mi-e rușine că în Europa, chiar aici, în uh, Uniunea Europeană, în spațiul nostru cultural, acesta a devenit o problemă tot mai răspândită. E foarte greu de crezut. Da, avem uh, comunități închise sau uh, comunități care acum vin aici, dar totuși acesta reprezintă un eșec al uh, al sistemului nostru de justiție. Este un element foarte trist al lumii europene care trebuie condamnat. Trebuie să reparăm lucrurile acasă și după aceea să ne folosim canalele diplomatice către partenerii din statele terțe. În opinia mea, inițiativa Comisiei este una bună, eu o susțin în totalitate și, după cum am spus, avem nevoie de eforturi diplomatice uriașe pentru îi ajuta pe oameni să înțeleagă că mutilarea genitală feminină este un lucru rău. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul uh, doamna Dali pentru comisie. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile care ehm, arată că sunteți angajați pentru a combate mutilarea genitală feminină. Eu sunt uh, încurajată de mm, acest fapt, de faptul că suntem uniți în această luptă. Așa că voi ține cont de ideile dumneavoastră atunci când elaborăm noua strategie pentru egalitate de gen și, prin munca mea, la Comisia Europeană uh, voi, uh, voi ține cont de uh, ideile dumneavoastră. Sunt recunoscătoare pentru angajamentul și susținerea arătată de Parlamentul European și aștept cu interes să colaborăm. Așa cum au spus destul de mulți onorați deputați, sper că următoarele șase, că ultimele șase membre uh, Uh, care nu au făcut-o vor ratifica Convenția de la Istanbul, care impune scoterea în afara legii a practicii mutilării genitale feminine, <clears throat> inclusiv uh, coerciția sau uh, faptului că se permite permiterea acestei încălcări. Sper că Statele membre care nu au făcut-o vor ratifica convenția în, pe durata mandatului nostru și contez pe susținerea dumneavoastră pentru a convinge statele membre care nu au ratificat încă această convenție. Femeile și fetele nu trebuie, mai trebuie să fie lăsate să aștepte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultima vorbitoare este doamna Tupurainen. Vă rog, Însă, înainte de a vă da cuvântul, trec la engleză pentru că este ultimul uh, dumneavoastră discurs aici în Parlament, așa că vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și președinție finlandeză pentru eforturile dumneavoastră pentru Europa tot mai puternică. Vă rog. Madam. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, deputați, domnilor și domnilor. 2020 va fi marcat de multe elemente importante ce privește egalitatea de gen. A 25 -a aniversare a declarației de la Beijing a platformei pentru acțiune, a 5 -a aniversare a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 20 aniversare a rezoluției Consiliului de Securitate ONU cu privire la femei, pace și securitate și, în fine, înnoirea angajamentului strategic pentru egalitatea de gen al UE pentru perioada 2016-2019 și în februarie <clears throat> vom sărbători Ziua Internațională a Toleranței Zero față de mutilarea genitală feminină. Doamnelor și domnilor, să punem capăt acum acestei infracțiuni, odată pentru totdeauna. Toate fetele și femeile trebuie să poată trăi libere, în siguranță, ca individe în integralitatea lor. <clears throat> în lumina propuse aderări uh, UE la Convenția Consiliului Europei de a preveni violența domestică și violența împotriva femeilor, Convenția de Istanbul, președinția finlandeză cere tuturor actorilor să acorde o atenție deosebită pentru a asigura coerența între <clears throat> politicile și acțiunile interne și externe ale UE. Combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și tinerelor e un element central al respectării drepturilor omului și drepturilor fundamentale. Președinția finlandeză a continuat să depună efort în ce privește aderarea UE la Convenția de la Istanbul și am încurajat pe cei care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul să o facă. N-am nicio îndoială că printre acei actori Parlamentul European, dumneavoastră, deputații, vor continua să fie lideri în ce privește aceste probleme care sunt în centrul valorilor comune europene. Vă mulțumesc din nou pentru această dezbatere importantă și e o cinste deosebită să pun punct președinției finlandeze cu acest subiect important. Doamna președinte, permiteți-mi să vă mulțumesc tuturor pentru această toamnă extraordinară. A fost o perioadă deosebită alături de dumneavoastră în Parlament să dezbatem diverse subiecte am petrecut ore în șir reprezentând Consiliul, statele membre, în plenară, la Strasburg și la Bruxelles și a meritat fiecare moment. Vă mulțumesc tuturor. Președinția noastră se încheie, dar lupta pentru drepturile omului, pentru democrație și statul de drept continuă. Vă mulțumesc tuturor, vă urez Crăciun fericit și sper să petreceți ceva timp cu familiile și cu toți cei dragi. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a vitát lezárom. Mulțumesc foarte mult. Se încheie în acest fel dezbaterea. În uh, sesiunea plenară din februarie vom vota. Următoarea ședință începe mâine, pe 19 decembrie, până la ora 14, după care de la 14 până la 16. Ordinea de zi poate fi consultată pe pagina de internet a Parlamentului. Ședința se încheie. Mulțumesc!